Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Stimați colegi, haideți să continuăm ședința noastră. Mai întâi un anunț. Procesul verbal al ședinței de ieri